și anume uh, cu, pe, cu rap, raportul Iturgais Așadar, este vorba de raportul anual privind deliberările Comisiei pentru Petiții în cursul anului 2009. Domnul Liturgai, să aveți cuvântul. Como bien usted informaba a los compañeros de... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum ne-ați uh, informat, avem aici raportul anual privind deliberările, deliberările Comisiei Petiții din anul din cursul anului 2009. Am uh, elaborat un raport similar cu cel uh, elaborat acum câțiva ani Aș dori să mulțumesc secretariatului uh, și Alinei pentru uh, sprijinul acordat pentru ca acest raport să devină realitate, să fie și tradus. Cred că între timp l-a primit toată lumea. Aș dori să-i mulțumesc Elenei Martin pentru sprijinul acordat. Pentru a începe cu aspectele cele mai importante la care m-am referit în acest raport pentru anul 2009. Cred că trebuie să subliniem următorul fapt. 2009 nu a fost un an obișnuit pentru Parlament, a fost unul extraordinar. Am avut alegerile, bineînțeles, dar și intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Acest raport încearcă să vă ofere o imagine de ansamblu cu privire la activitatea, activitatea Comisiei pentru Petiții în anul 2009 și dorește să vă ofere o descriere mai exactă a procedurii și a conținutului unei petiții în fața Parlamentului European. În acest raport puteți vedea informații statistice cu privire la numărul de petiții primite, care au fost uh, închise, care au fost date mai departe către comisie, care sunt uh, țările uh, afectate avem un instrument cantitativ cu privire la munca depusă. Mai sunt acoperite aspecte ce țin de contactele cu alte instituții și autorități naționale și regionale și modificări instituționale care au avut un efect direct asupra activității acestei comisii. Am avut în 2009 mai multe petiții decât în 2008. În 2008 am avut 1849 de petiții și anul acesta, respectiv în 2009, am primit 1924 de petiții. A crescut și numărul petițiilor depuse electronic, ceea ce este foarte important, pentru că aproximativ 65% din petiții au fost depuse în acest mod. În plus, a avut loc o creștere a numărului de petiționari. Și anume cu privire la aspecte ce nu țin de competența Uniunii Europene, cum ar fi uh, calcularea pensiilor, condamnări ale unor curți naționale, aspecte administrative naționale și așa mai departe. Așadar, în 2009 au crescut eforturile cu privire la informarea cetățenilor privind competențele Uniunii Europene și ale com, uh, comisiei noastre. Este foarte important ca cetățenii să știe asta pentru că procedurile în instanțe naționale cad sub incidența legislației europene, dar nu se poate da o sentință cu privire la uh, sentințe emise la nivel național. Comisia poate să supravegheze implementarea legislației Uniunii Europene, mai ales în ceea ce privește aspecte ce țin de mediu și în ceea ce privește implementarea cerințelor legislației europene. Asta este un, um, un domeniu de care Comisia Petiții se poate ocupa. În plus, uh, se pot uh, discuta și încălcări ale unor uh, legislații ce țin de mediu. Bineînțeles, acordăm atenție deosebită intrării în vigoare tratatului de la Lisabona și modului în care acesta va afecta comisia noastră, mai ales când este vorba de of- de oferirea unor drepturi cetățenilor, de asigurarea unei mai mari transparențe. în ceea ce privește sugerarea de modificări în legislația europeană și, în plus, am uh, discutat și o carte verde elaborată de comisie la finalul anului 2009. Asta ca un prim pas concret uh, pentru implementarea prevederilor tratatului de la Lisabona. În plus, Carta Drepturilor Fundamentale, consolidată și subliniată de către tratatul de la Lisabona, un aspect ce ne, aduce, ce ne ajută la consolidarea drepturilor omului. În acest raport se face referire și la diferitele servicii ale Parlamentului și ale Comisiei. Și posibilitatea lor de a reevalua uh, resursele care stau la dispoziția cetățenilor europeni pentru a le garanta drepturile. Aceste aspecte sunt uh, examinate în detaliu în acest raport. În plus, acest raport deplânge faptul că diferite comisii nu au reușit să elaboreze evaluările necesare cu privire la procedurile de care uh, sunt responsabile, lucru care pune obstacole în calea muncii um, comisiei noastre. Apoi, acest raport subliniază faptul că cetățenii europeni trebuie să aibă parte de transparență în modul în care, este, în care sunt tratate petițiile lor din partea Comisiei. Așadar, solicităm atenție deosebită în acest caz, pentru că este foarte important ca aceste petiții să fie procesate. o serie întreagă de grupuri politice trebuie să coopereze pentru a ajuta la activ activitatea Comisiei pentru Petiții pe prin furnizarea de texte care sunt necesare. În plus, am subliniat necesitatea de a Uh, obține transparență în întregul sistem de gestiune al petițiilor. Așadar, la nivel intern, prin implementarea procesului de petiții NO, care oferă acces uh, la toate resursele și documentele, și, în plus, petiții interactive, care permit Parlamentului să stabilească un contact mai activ cu cetățenii, astfel încât aceștia să poată înțelege mai bine sistemul de depunere de petiții. Astfel încât putem găsi o cale pentru ca comisia noastră să fie protejată de petițiile inutile, dacă cetățenii sunt suficient de bine informați. În plus, Uh, trebuie să existe o bună gestionare a arhivelor petițiilor. Aș dori în plus să vă amintesc faptul că membrii acestei comisii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la așa numite non-petiții. Toate acestea, aceste non-petiții duc la o pierdere de timp. Trebuie să le selectăm, să le separăm de uh, petițiile legitime și întemeiate. Comisia pentru Petiții ar dori să explice mai exact cetățenilor ce înseamnă să depui o petiție și, în principiu, să îmbunătățească sistemul pentru depunerea petițiilor la Parlamentul European. Aș dori să fac și referire la participarea statelor membre la activitatea Comisiei Petiții și prezența reprezentanților la reuniunile acestei comisii. În plus, aș dori să vă amintesc faptul că rolul comisiei este unul foarte important pentru că trebuie să se găsească o cale de a uh, soluționa petițiile întemeiate. Doamnă președinte, acesta ar fi un sumar al uh, raportului. Poate secretariatul ar putea să ne dea uh, niște informații cu privire la amendamente și cu privire la termenul limită pentru uh, amendamente pentru acest proiect de raport, astfel încât ele să uh, ajungă apoi la vot în comisie și în plen. Este vorba, vor ajunge în plen probabil în iulie. Vă rog, se... Do mulțumesc, doamna președinte. Cred că ar trebui să dăm acum cuvântul comisiei. Domnul Cashman, vă rog, comisia, aveți cuvântul. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc și raportorului pentru un uh, raport foarte bine pus la punct și ca observator uh, prietenos aș dori să fac referire la două dintre ultimele puncte pe care le-ați menționat și anume non-petițiile și participarea autorităților statelor membre. Salutăm foarte mult participarea statelor membre la activitatea comisiei dumneavoastră mi se pare un lucru foarte sănătos uh, mai ales în domenii precum uh, protecția socială și protecția mediului, unde noi lucrăm prin intermediul directivelor. Vis-a-vis -vis de problema non-petițiilor, ni se pare că se poate face foarte mult prin îmbunătățirea accesului la uh, portalul web. Foarte multe non-petiții sunt uh, scurte, depuse electronic, uh, este dificil atât pentru noi cât și pentru dumneavoastră să um, folosiți toate aceste petiții și îmbunătățirea structurii ni se pare o idee foarte bună. Este ceva ce am făcut și noi, funcționează și ar fi păcat ca autoritățile Parlamentului să nu aloce resursele necesare pentru dezvoltarea corectă a acestui sistem nu cred că petiționarii care au fost prezenți ieri aici ar fi fost uh, opriți uh, printr-o, uh, prin mai multe solicitări în momentul uh, înregistrării electronice a petiției. Așadar, vă mulțumesc. Κύριε Mulțumesc. Doamna Auken, vă rog. Ja, mange tak, fru formand. Eh, også... Da. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Iturgais pentru un raport foarte cuprinzător. N-aș vrea să pierd timp, deci trec la subiect. Pentru mine sunt importante două puncte. În primul rând, punctul K. Aici spuneți că trebuie să stăm departe de lucruri pe care le pot uh, trata curțile naționale. Așadar, spune vorbitoarea, este vorba de punctul K, de la kilogram. Voi continua pe daneză, spune doamna vorbitoare, spune vorbitoarea. Așadar, la punctul K este vorba despre faptul că nu ar trebui să intervenim în aspecte ce țin de curțile naționale. Dar nu putem să ne ocupăm de orice ce ține de Uniunea Europeană. Nu avem aceleași competențe ca și ombudsmanul european. Multe dintre aspectele discutate sunt de, uh, țin de dreptul civil. Cetățenii pur și simplu nu pot să Uh, adune suficient bani pentru a uh, ajunge în fața instanței. Avem de multe ori astfel de situații. Am văzut același lucru și în Spania. Instanțele uneori sunt uh, ocupate, sunt supra-solicitate de prea multe plângeri. De aceea putem noi să intervenim și consider că ar trebui să o facem și în continuare. Nu înțeleg de ce nu există un număr, o serie de petiții concrete în acest raport? Se face de obicei pentru ca cetățenii să înțeleagă exact ce, ce lucrăm noi, cum lucrăm, um, care sunt activitățile noastre. Ceva mai concret așadar ne-ar trebui. Trebuie să le oferim cetățenilor ceva ce să poată înțelege. Și dacă nu doriți dumneavoastră să elaborați o listă cu petițiile tratate, atunci pot să fac eu acest lucru, pentru ca oamenii să vadă concret ce am făcut în 2009. Trebuie să fim aproape de cetățeni. Dacă discutați mai despre principii neutre, acest lucru uh, nu va fi relevant pentru cetățeni. Acestea sunt cele două obiecții pe care le am eu. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai întâi vreau să spun și eu că a fost vorba despre un raport excelent, deși a cuprins o perioadă foarte dificilă, tranziția de la un mandat parlamentar la altul și schimbarea unui număr foarte mare de membri ai Comisiei Petiții, cu toate acestea, lucrurile s-au desfășurat foarte bine. În același timp, avem și o nouă comisie și știm că rolul Comisiei este foarte important în activitatea noastră. Așadar, vă mulțumim pentru raport și pentru că ați uh, făcut uh, această muncă într-un mod foarte lin, foarte clar. De asemenea, aș dori să subliniez alte câteva puncte pe care le-ați menționat și dumneavoastră. Unul dintre ele se referă la solicitarea către instituțiile europene să lucreze și mai transparent și mai mult orientate către cetățeni Este una dintre problemele principale această orientare spre cetățeni. Apoi este o cerere către noi comisari să ne ajute cât de mult pot în activitatea noastră după aceea, aș dori să subliniez alte puncte eh, menționate și dumneavoastră, începutul negocierilor privind noi, noul acord interinstituțional. Acest aspect este absolut necesar datorită accentului pus pe drepturile cetățenilor în baza tratatului de la Lisabona. Uh, și, de asemenea, ar fi foarte important să ne ocupăm de elaborarea unui ghid revizuit pentru membri privind normele de proceduri internaționale, știind exact care sunt aceste proceduri. De asemenea, este foarte interesant pentru mine că există câteva state din care uh, prin, primim mai multe petiții, Germania, Spania, Italia, România. Cred că poate fi un semn pozitiv, dar și unul negativ în același timp. Am o întrebare. Nu știu cât de multe știți despre acest lucru, dar de ce nu primim mai multe petiții de la alte state? Putem spune fie că sunt mai puține probleme fie că nivelul de cunoștințe privind drepturile cetățenilor este unul mai redus. Cred că am putea să ne concentrăm mai mult și asupra acestor state de la care primim mai puține petiții pentru a cerceta puțin despre ce este vorba, care sunt motivele. Sunt absolut de acord uh, cu dumneavoastră când spuneți că accelerarea răspunsului Comisiei ar fi un element foarte important, pentru că uneori răspunsul este foarte lent și atunci cetățenii s-ar putea să fie frustrați de acest lucru. La fel și cu procedura de încărcare a dreptului comunitar, care este întotdeauna foarte închisă ceată și nu oferă un răspuns clar cetățenilor. Nu știu cum am putea îmbunătăți acest lucru. Apoi, ar fi foarte important să elaborăm un sistem pentru complexele foarte, uh, mecanismele foarte complexe existente pentru cetățeni și să dezvoltăm mai mult această pagină web uh, privind drepturile cetățenilor, care ar trebui să fie un sit foarte prietenos cu utilizatorii pentru a putea primi mai multe petiții pe această cale. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Const, doamna Wallis. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc raportorului, domnul Iturgais pentru raportul său foarte cuprinzător. Vreau doar să mă concentrez pe două aspecte. S-a spus deja foarte mult despre faptul că uh, suntem uh, prietenoși cu cetățenii în abordarea noastră. A fost tot în uh, ultimii ani și am încercat întotdeauna să promovăm uh, o creștere a coerenței în abordarea cetățenilor. Ei ar trebui să știe cui să se adreseze. E vorba de această idee, această idee a ghișeului unic în loc ca ei să meargă la mai multe instituții. Eu, ca vicepreședinte, mă ocup acum de rearanjarea crearea uh, unității de corespondență a cetățenilor. Am observat că ați menționat acest lucru și spun și eu că este absolut esențial să realizăm această interfață între drepturile cetățenilor și petiții pentru a facilita accesul cetățenilor la serviciile noastre. Ascultând uh, prezentarea dumneavoastră și la observațiile făcute, altă idee care îmi vine în minte în urma tratatului de la Lisabona este că poate ar trebui să folosim mai mult acest lucru. În timpul discuțiilor privind noul acord cadru interinstituțional, sigur că aceasta este o discuție între noi și Comisie, uh, Consiliul fiind absent, deși în această comisie știm că statele membre Uh, sunt cele de care avem nevoie ca interlocutori dacă vrem să rezolvăm aceste probleme uh, însă mi se pare că și această ă, chestiune este în așteptare cumva și atunci trebuie să schimbăm abordarea, să creăm legături mult mai apropiate la nivel ă, parlamentar, pentru că acest lucru îl prevede și tratatul de la Lisabona. Există foarte multe comisii pentru petiții în parlamentele naționale și la autoritățile regionale cu care ar trebui să lucrăm mult mai, în mult mai strânsă colaborare, pentru că și astfel am putea aborda problemele problema non-petițiilor, dacă ele se adresează autorității greșite. Cred că mi-ar plăcea să văd și ceva legat de acest lucru, să spunem că vom face mai mult în acest sens în viitor. Am creat unele legături în trecut, însă după tratatul de la Lisabona mi se pare că structura este și mai bună pentru a face acest lucru și ar putea fi util. Poate ar putea răspunde măcar parțial la întrebarea de ce nu primim petiții de la anumite țări, pentru că poate în cazul lor comisiile naționale sunt foarte active. Nu știu care e situația, dar cred că e o problemă pe care ar trebui să o tratăm mai îndeaproape. Mulțumesc! va trebui să răspundem la această întrebare. De ce avem foarte puține petiții din Luxemburg de asemenea? Oare nu au probleme sau nu sunt informați? Poate ar trebui să ne gândim la acest lucru în viitor. Domnul Meiu? Mulțumesc, domnule, eh, domnule președinte. Și eu aș dori să-i eh, mulțumesc domnului Turgais pentru un raport foarte complet și foarte detaliat și vreau să subliniez câteva aspecte atinse, aspecte mai critice. Vis-a-vis de perioada de răspuns la anumite chestiuni și această întârziere în soluționarea petițiilor totodată, vreau să adaug un aspect foarte concret aici. Uniunea Europeană are competența corectă atunci când vine vorba de uh, apărarea ecosistemelor și a mediului înconjurător european. Toată lumea știe însă că, în practică, deși Uniunea Europeană are competențe în ceea ce privește mediul, directiva privind apele, mediul național și așa mai departe. În ultimii cinci ani însă se pare că procedurile de încărcare a dreptului comunitar uh, au, suferă foarte mari întârzieri. când uh, e vorba de lucrări publice sau private în statele membre care nu respectă anumite standarde europene, se face o petiție, ea este depusă aici la noi, Uniunea Europeană ia o decizie, însă există un cadru temporal și atunci, de la sentința dată de comisie până la informarea statului membru că el trebuie să uh, se conformeze cu această decizie, se trimite o scrisoare și până când ajunge scrisoarea respectivă, lucrările au fost deja efectuate și daunele sunt irreversibile. Prin urmare, domnule Iturgais, aș spune că ar trebui să consolidăm acest aspect. Este un raport în care ar trebui să spunem că uh, acest cadru temporar ar trebui scurtat atunci când e vorba de lucrări publice sau private care ar putea aduce o daună irreversibilă mediului natural. Și atunci, dacă noi avem aceste competențe, însă dacă decizia noastră este întârziată, atunci nu mai putem să o punem în practică. Și Uh, directivele trebuie puse în aplicare. Am avut foarte multă experiență de acest gen în ultimii ani. Adesea scrisorile sosesc târziu, sentințele instanțelor sunt târzii și până când ele ajung în statul membru, daunele au fost deja uh, comise și nu mai pot fi reparate. Prin urmare, domnule Iturgais, aș introduce și acest aspect în raport pentru a avea o putere mai mare și o mai bună coordonare, astfel încât întregul proces să fie accelerat. Încă o dată, o să încep la fel cum am, o să termin la fel cum am început, mulțumindu-i domnului Iturgais pentru un raport foarte bun, care însumează tot ce s-a întâmplat, stabilește ce se poate ameliora, și de asemenea amintește de acest portal electronic de care avem nevoie pentru că tot mai mulți cetățeni folosesc internetul și acest portal electronic ar putea îmbunătăți modul nostru de lucru și ar implica mai mulți cetățenii. Mulțumesc foarte mult, domnule primar, domnul Meier, domnule Muniez, vă rog. Mulțumesc, domnule, do- doamnă președinte. Încă o dată îi mulțumesc domnului Turgais. Și la fel cum a spus și domnul Maier, vreau să adaug și eu ceva. O să menționez faptul că trebuie să căutăm un mod mai explicit pentru a afla de ce anumite uh, petiții nu au fost uh, admise sau de ce unele sunt uh, clasate fără consecințe. Ar trebui să avem o listă a petițiilor și o listă a statelor. Uh, 46% dintre petiții nu au fost admise, deci nu sunt petiții reale, practic. Prin urmare, trebuie să avem o imagine clară a petițiilor la nivel european. Trebuie să vedem care nu sunt, de fapt, petiții, să vedem care sunt uh, temele care reapar în aceste petiții, țările și cifrele, să vedem de ce unele petiții nu au fost emise. După aceea să vedem ce țări au fost implicate, care au fost aspectele amintite și care este numărul și numărul celor care nu au fost tratate, al celor care nu au avut niciun rezultat sau nu au fost uh, analizate în continuare de comisie. Ne trebuie motive pentru toate aceste categorii. Unele au fost admise, dar nu se spune din ce țară vin. Germania este numărul cu, uh, statul cu cel mai mare număr de petiții, dar asta nu înseamnă neapărat că toate au fost analizate. Deci ar trebui să vedem numărul de petiții să vedem uh, care sunt cele prezentate, dar uh, care nu au fost luate în considerare și să clarificăm toate aceste categorii. Sigur, ar fi vorba de un studiu pe care să-l putem folosi în continuare. Nu știu dacă uh, trebuie să intrăm în toate aceste detalii, dar va trebui să discutăm Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și raportorului pentru raportul său, care este un raport necesar, care prezintă munca noastră. Aș dori să mă alătur și uh, antevorbitoarei mele, care uh, a spus că ar trebui să avem câteva, două, trei exemple concrete care să facă curaj cetățenilor europeni să vadă că, iată, există petiții, se pot adresa nouă, uh, pentru că o serie întreagă le-am și rezolvat deja. Cred că ar fi practic pur și simplu niște exemple foarte frumoase care ar face totul mult mai clar. Apoi aș dori să mă alătur colegului Mayer cu privire la acest aspect critic uh, considerat ca atare și de către raportor, și anume uh, timpul de prelucrare a acestor petiții. Și, în plus, ceea ce s-a menționat de asemenea în acest raport au fost aceste non-petiții, care cred că au de-a face cu întârzieri, cu întârzierile. Dacă am reușit să selectăm mai rapid aceste 40% de non-petiții și să le eliminăm, am avea mult mai mult timp pentru restul petițiilor care sunt petiții legitime. Oricât mi-ar plăcea internetul, este, unul foarte, este ceva foarte important. Și pornesc de la premisa că cetățenii vor utiliza din ce în ce mai mult internetul, e bine, acest internet nu ne ajută foarte mult în cazul acestor non-petiții. Pentru că pot să depun foarte rapid o petiție pe internet, ar putea ca noi să avem de tratat din ce în ce mai multe astfel de non-petiții. Ar trebui să găsim o procedură pentru acestea, pentru a putea face o selecție mult mai rapid. Pentru că apoi petițiile pe care le admitem, să reușim să le tratăm mult mai rapid. Trebuie să vedem cum putem să uh, le tratăm mai, uh, mai eficient. Poate ar trebui să introducem un fel de a petițiilor urgente. Uh, am ales aici această formulară pentru că nu am găsit alta. Dar ar trebui să avem astfel de procedură pentru petiții astfel cât să putem să le tratăm mai rapid. Uneori poate trebuie să fim mai insistenți. Um, iată, voi începe în cadrul acestor proceduri cu pozitivul. Comisia uh, mi se pare demnă de laudă, comisia uh, răspunde rapid, pentru că presupun uh, le teamă că putem să mergem la ei, dar um, Statele membre sunt cele care nu dau răspuns sau dau răspunsuri incomplete. Așadar, pe scurt, aș considera că merită câteva exemple concrete să vedem cum putem uh, soluționa problema non-petițiilor și, în trei, al treilea rând, cum găsim o procedură pentru ca statele membre să răspundă mai rapid și mai ales în mod complet. Încă o dată mulțumesc pentru acest raport, pentru că ne face chiar și nouă curaj pentru că nu de fiecare dată avem atâta același cantitate de entuziasm. Domnul Cashman, doriți să răspundeți? Doriți să răspundeți la ceea ce s-a spus aici de către colegi? Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport. Cred că ne-a spus foarte multe despre provocările cu care se confruntă atât Comisia PETI cât și Comisia Europeană. Acest uh, raport arată că Comisia joacă un rol foarte important și reflectă faptul că încercăm să răspundem uh, solicitărilor dumneavoastră examinând subiectele pe care ni le aduceți la cunoștință. Sunt uh, multe probleme uh, care sunt similare cu cele pe care le primim noi la Comisia PETI. Este uneori destul de dificil să le explicăm cetățenilor care sunt limitele competențelor noastre și care este uh, diferența dintre competențele europene și competențele naționale. Aceasta este o provocare permanentă cu care ne confruntăm. De asemenea, trimiterile la mediu uh, pe care le-au făcut uh, mai mulți parlamentari și preocupările exprimate în legătură cu uh, mediul sunt notate. Domnul Maier a vorbit despre rapiditatea cu care se intervine. Acest subiect uh, ne preocupă și pe noi. În ceea ce uh, privește posibilitățile pe care le are Comisia, Comisia poate încerca să obțină măsuri interimare uh, din partea tribunalelor în circunstanțe excepționale. Și ca exemplu vă spun că în legislatura trecută am obținut mai multe ordine interimare din partea instanțelor în probleme de mediu. Cu exemplul cel mai cunoscut este probabil cel al uh, Văi Rasputa, care a făcut obiectul unei uh, petiții adresate comisiei noastre. Acestea fiind uh, spuse, trebuie să precizez că există multe dificultăți și provocări în încercarea de, obținere de, de obținerea acestor soluții interimare. Trebuie să ne asigurăm că cetățenii primesc compensații și de aceea am menționat în mod excepțional rolul judecătorilor naționali în acest raport. Trebuie să promovăm cooperarea cu judecătorii eh, din statele membre pentru a îi face să cunoască mai bine legislația europeană în domeniul mediului și de asemenea analizăm în ce măsură este posibil în cadrul uh, sistemelor naționale să să obțină compensări. Acest lucru uh, poate fi obținut așa, compensările despăgubirile pot fi obținute nu numai la nivel european, ci și la nivel național. Sper că mergem cu toții în aceeași uh, direcție și că avem aceleași obiective în ceea ce privește obținerea cât mai rapidă de compensări pentru cetățeni. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna președinte, domnule Iturgais, cred că în raportul dumneavoastră primează faptul că, dincolo de uh, sensibilizarea cetățenilor, trebuie să subliniem uh, această problemă atât față de comisie cât și față de statele membre. Această chestiune ține de competența comisiei noastre și aveți cuvântul la doriți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc uh, tuturor pentru intervenții și pentru comentarii. Mulțumesc și uh, pentru reprezentantul Comisiei AFET, care a vorbit despre uh, problema non-petițiilor și despre îmbunătățirea portalului web. Sunt de acord cu aceste comentarii. Sunt de acord că trebuie să facem un efort Comisia a spus că e păcat că Comisia nu uh, poate să ia măsuri concrete. Cred că Comisia noastră trebuie să facă tot posibilul pentru a ajuta Comisia Europeană. Trebuie să nu pierdem din vedere faptul că portarul web este extrem de important. avea un portal electronic uh, funcțional este benefic pentru toate părțile. Sperăm că acest portal va avea succes. Succesul lui depinde în mare parte de eforturile pe care le depunem noi. Doamna Oaken s-a referit la câteva subiecte care ar trebui să figureze în raport uh, E vorba de cazuri concrete care trebuie să fie luate în considerare, nu trebuie să vorbim așa doar la nivel general. Eu am introdus în raport cazuri concrete, aspecte concrete, însă nu am putut analiza în detaliu fiecare dintre aceste chestiuni. Vă dați seama că sunt dispus să fac modificări pot să modific acest raport așa cum doriți dumneavoastră să o fac. <coughs> Petiționarii sunt cei mai interesați în acest subiect și cred că le-ar fi foarte utile câteva orientări în ceea ce privește prezentarea petițiilor. Eu sunt dispus să modific acest aspect din raportul meu. Dacă doriți să introducem uh, cazuri concrete pentru a ilustra și pentru a oferi uh, îndrumări mai clare cetățenilor. Doamna Boms a vorbit despre modificări. Știți că mai multe persoane ca doamna Gonz au uh, permis comisiei noastre să uh, continue să joace un rol uh, important. Eforturile doamnei Gonț uh, au fost extrem de importante și comentariile dânsei sunt întotdeauna foarte utile. Doamna Gonț a spus că trebuie să facem ceva pentru a ajuta cetățenii. În cazul școlilor, când avem semnul de ieșire, de exit, Cetățenii europeni sunt protagoniștii aici. Ei ni se adresează nouă și pot avea un mic moment de glorie, ca să spun așa, pot să ne spună care sunt problemele lor, pot să discute cu uh, membrii Parlamentului European și pentru ca cetățenii să poată continua să facă acest lucru, trebuie ca Parlamentul și Comisia să facă tot posibilul pentru a le facilita accesul în fața noastră. Apoi a fost vorba de faptul că există cifre diferite, cu un număr diferit de petiții din diferite state membre. Că, de exemplu, din Germania vin mai multe decât din alte state sau invers. S-ar putea calcula chiar procentaje. Foarte multe din anumite țări, mult mai puține din alte state. S-ar putea face acest calcul dar procentajele de multe ori nu diferă chiar atât de mult între ele. Important este însă procentajul petițiilor față de numărul cetățenilor în aceste state membre. Așa se vede dacă există o diferență sau nu. Doamna Wallace, ați spus ceva ceea ce aș dori să menționez. Ați uh, menționat uh, legăturile foarte strânse între noi și Uh, parlamentele uh, naționale, regionale și comisiile de petiții de la acel nivel. Iată, facem eforturi în acest uh, sens. Am făcut o vizită de lucru în Germania, am vorbit cu colegii de acolo, facem acest lucru. Același lucru este valabil și pentru secretariat. Dar eu propun ca la următoarea reuniune să discutăm aceste aspecte, să vedem uh, la ce parlamente am putea să mergem în viză, poate la parlamente regionale, pentru a-i vizita pe colegii de la Comisia pentru Petiții de la nivel local. Am putea să facem schimb de informații, schimb de opinii, în calitate de membri ai unei comisii pentru petiții. Astfel, membrii comisiei noastre ar putea să cunoască colegi din statele membre, pentru că tocmai când este vorba de astfel de aspecte pe care le discutăm noi aici și care se referă la statele membre, cred că ar fi foarte util acest lucru. N-aș vrea, doamnă președinte, și să vă dau uh, sarcini de îndeplinit și secretariatului, dar este o propunere pe care cred că am putea să o discutăm, dacă vi se pare adecvat acest lucru. Aș dori să mulțumesc și domnului Willy Mayer pentru comentariile făcute. De cele mai multe ori suntem de aceeași părere, suntem pe aceeași lungime de undă, chiar dacă nu întotdeauna. Dar acest aspect al portalului internet mi se pare foarte important. Suntem de acord aici. De multe ori auzim că ne lipsește apropierea de cetățean. Am abordat acest aspect și în raportul meu și sunt de acord, trebuie să facem ceva. Domnul Muniez, doamna Muniez spunea că am putea să introducem uh, ceva dacă majoritatea uh, este de acord și anume ca petiționarii să fie sprijiniți ar trebui să le ușurăm calea de a ajunge la Parlamentul European și la Comisia noastră. Și asta mai ales având în vedere noile drepturi uh, oferite de tratatul de la Lisabona. Domnule Iar, și noastră ați făcut observații în aceeași direcție. și alți colegi au făcut observații care se referă uh, practic la același lucru și anume la faptul că statele membre trebuie să coopereze strâns sau ar trebui să coopereze strâns cu Comisia și cu uh, Comisia noastră pentru că Comisia pentru Petiții are uh, un rol și mai important de când uh, a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. Uh, Doamna președinte, ați mai discutat uh, aspectul termenelor limită, ar trebui să le stabilim și pe acestea. Mulțumesc. Și aș dori să vă felicit pentru raportul dumneavoastră. Και να κλείσω λέγοντας ότι... Îi dau cuvântul domnului Boșinaru, care își va prezenta avizul. Eu va trebui să plec, așadar uh, va fi cineva care mă va înlocui. Așadar, votarea va avea loc pe 1 uh, iunie la ora 10. În plenară vom vota uh, definitiv. Vom avea votul final. După cum am spus, trebuie să plec. Uh, îl voi ruga pe domnul Iturgais pentru uh, să mă înlocuiască la prezidiu. I'm just waiting I don't have any, any problem to take the presidency, but he is the, first, the second vice president, so he has to take the presidency. <laughs> La prezidiu va veni al doilea vice, vicepreședinte și nu eu. Pot începe acum? Întreabă domnul Boștinaru. Okay, yeah. Ah, ya, ya, ya. Bueno, yo no tengo ningún inconveniente en que el señor Iturgaiz se asuma la... Nu mă deranjează niciun fel, domnul Iturgaiz. Poate să vină la prezidiu dacă dorește. Vom uh, continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de un aviz privind biodiversitatea. Raportor este domnul Boștinaru. Prima prezentare a acestui aviz uh, a avut deja loc. Îi dau cuvântul domnului Boștinaru. Prezentare cu concluzia opiniei pe care am distribuit-o. Uniunea Europeană a eșuat cu primul său plan de acțiune privind biodiversitatea. E o constatare pe care Uniunea noastră o face. De aici trebuie să conducem acțiunea viitoare, noi Parlamentul și Comisia Europeană, pentru a redresa situaia. Opinia mea se axează pe trei direcții. Prima dintre ele, nevoia cooperării transfrontaliere. Este evident astăzi mai mult ca niciodată că fără o cooperare transfrontalieră și transnațională nu putem să combatem problema distrugerilor asupra biodiversității vă reamintesc că exact în momentul când discutăm două mari proiecte de infrastructură sunt fie în faza inițială fie urmează să se dezvolte nord stream în marea baltică south stream în marea neagră iar nabucco este pe lista de așteptare pentru. două mii unsprezece toate aceste proiecte angajează state membre ale uniunii state nemembre ale uniunii dar care au relaii de parteneriat cu uniunea noastră i state care nu au vocaia de a adera la uniune sau nu i au exprimat o încă dar e limpede că aceste mari proiecte de infrastructură vor avea un impact asupra biodiversităii. de aici nevoia cooperării transfrontaliere i sugestia din opinia mea că normele i standardele privind protecia mediului i biodiversitatea trebuie să figureze ca norme obligatorii în aranjamentele legale bilaterale dintre uniune i parteneri în viitor. a doua constatare nevoia definirii mai riguroase a timpilor de reacie ai statelor membre atunci când se sesizează acte care produc efecte devastatoare asupra biodiversităii i nevoia unei reacii în termeni precii a comisiei europene se constată în mod permanent o întârziere nepermisă a statelor naționale ca și o, de multe ori o întârziere a comisiei europene ori toate aceste întârzieri au ca efecte distrugeri adesea irepara, ireparabile. Al treilea, a treia direcție a opiniei mele nevoia stabilirii mai riguroase a criteriilor care definesc calitatea companiilor care efectuează studiile de impact de mediu b environment impact assessment b strategic environment impact assessment. de ce spun acest lucru? pentru că cel mai adesea avem de a face cu companiile comerciale care singure angajează companii care efectuează studii de impact și este limpede că nu e nicio companie sinucigașă să dea bani foarte mulți pe un studiu de impact care s ar putea să fie potrivnic. există o, adesea o complicitate dacă nu mai mult între compania care face studiul de impact i marile companii mai ales companiile care activează în domeniul energiei al uh, afacerilor imobiliare care trebuie pe de o parte ruptă foarte serios și pe de altă parte criterii foarte severe de acreditare eventual europene pentru companiile care elaborează studiile de impact. și nu în ultimul rând sunt convins că având până acum ecoul pozitiv al marilor actori marilor ngo uri care desfășoară o activitate prodigioasă și prestigioasă în domeniul proteciei biodiversităii al proteciei naturii la scara întregului continent având ecourile pozitive ale distinilor mei colegi atept cu încredere amendamentele la proiectul de uh, opinie pe care vi l am uh, uh, înaintat convins că împreună cu envi care este comisia care va elabora raportul pe fond vom putea obine o soluie mai bună pentru biodiversitatea continentului nostru. vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Boștinaru. Îi dau cuvântul domnului Cremă din partea comisiei. Mulțumesc, uh, domnule uh, președinte. Am vorbit deja despre acest raport. În parte suntem de acord cu analiza efectuată în acest raport. Suntem și noi dezamăgiți um, că Uniunea Europeană nu a putut să atingă obiectivul 2010 de a opri declinul biodiversității și suntem uh, de asemenea de acord că este absolut necesar să continuăm să implementăm uh, instrumentul principal, directivele, uh, directiva habitate și păsări, care este unică în lume ca instrument de acest gen și care este un succes. Trebuie să recunoaștem uh, totuși meritele acestei rețele și ale acestei directive. Însă nu suntem uh, de acord că ar exista o uh, relaxare a implementării acestor instrumente. Din contră, Comisia face totul pentru a asigura uh, punerea în aplicare a acestei directive. Dacă vedeți cât de multe proceduri de încălcare sunt în curs de analiză acum, veți observa că majoritatea sunt lansate de Comisie. 468 de astfel de proceduri sunt în derulare în conform cu um, directiva privind uh, mediul. Deci noi facem eforturi importante, așa cum am făcut și în trecut. Multe dintre aceste uh, proceduri de uh, încălcare au sfârșit în fața instanțelor, Însă, acum, pentru 2020 uh, și 2050, avem noi obiective. Consiliul a adoptat în martie concluzii în legătură cu aceste obiective și Comisia este de părere că, la ora actuală, trebuie să facem tot posibilul pentru atingerea acestor obiective. În ceea ce privește directiva, uh, continuăm eforturile pe care le-am făcut și uh, în trecut. Uh, programul Natura 2000 intră acum într-o fază de gestionare. În anii uh, trecuți ne-am axat pe stabilirea, pe crearea de rețele, însă acum partea esențială începe să funcționeze, e vorba de punerea în aplicare a măsurilor de conservare și așa mai departe și este extrem de important să asigurăm uh, funcționarea în condiții optime a acestui instrument. Raportul uh, spune că trebuie să consolidăm uh, implicarea statelor membre în aceste instrumente. Statele membre joacă un rol important aici, Comisia nu poate face acest lucru uh, de la Bruxelles, trebuie de asemenea să consolidăm legăturile cu sectorul economic și trebuie să vă spun că depunem eforturi deosebite pentru a explica aceste directive și pentru a convinge toate părțile că ele reprezintă instrumente de dezvoltare durabilă și că nu au rolul de a bloca dezvoltarea economică. Foarte multe intervenții uh, îndeamnă Comisia să revizuiască această directivă pentru a-i slăbi impactul. Eu cred că avem nevoie de susținerea Parlamentului aici pentru a convinge toate părțile că uh, directivele nu reprezintă o frână, un obstacol în care dezvoltării, ci din contră că ele favorizează dezvoltarea durabilă. Uh, Mai multe sectoare economice s-au arătat dispuse uh, să discute cu Comisia pentru a vedea cum pot fi evitate conflictele și cum pot fi uh, integrate obiectivele de conservare a biodiversității în marile proiecte de dezvoltare durabilă în plan economic. Ați vorbit despre câteva aspecte, necesitatea comunicării transfrontaliere, suntem de acord. Aici intervine rolul important al statelor membre care trebuie să coopereze cu vecinii lor pentru a asigura uh, o funcționare armonioasă a rețelei uh, Natura 2000, pentru că nu putem conserva uh, biodiversitatea pe bucățele. Natura 2000 reprezintă uh, o rețea armonioasă, nu una fragmentară și trebuie să existe și rețele complementare la uh, nivel național și uh, există și măsuri orizontale de protecție a anumitor specii care sunt aplicabile în toate teritoriile. Încercăm să lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a asigura că această rețea funcționează coerent. Recent s-a creat un nou grup de experți cu statele membre, cu sectoarele economice asociate și cu ONG-urile pentru a discuta problemele de gestionare ale rețelei Natura 2000 și pentru a asigura o uh, funcționare armonioasă a acestei rețele și pe viitor. Anul trecut, Comisia a prezentat o comunicare referitoare la um, studiile de uh, impact, la evaluările de impact. Recunoaștem că um, uh, e loc de mai bine în ceea ce privește acest aspect al directivei. Ați vorbit despre uh, timpul de reacție. Comisia încearcă să reacționeze um, cât de repede posibil um, în privința plângerilor, petițiilor uh, importante și numeroase, însă nu putem uh, declanșa o procedură de încălcare în cazurile în care nu există încă o încălcare. Am um, deschis uh, proceduri precum programul pilot cu statele membre de accelerare a discutării și uh, a procesării plângerilor. Acest sistem a înregistrat deja câteva succese și încercăm să îi aducem în continuare îmbunătățiri. Mă voi opri uh, aici pentru că intervenția mea a fost deja destul de lungă. Vă mulțumesc. Grazie. Eh, apriamo il dibattito. Do la parola alla collega Auken. Mulțumesc. Deschidem acum dezbaterea, doamna Auken. Voi vorbi pe engleză de data aceasta. Nu suntem obișnuiți să avem interpreți de daneză. Dar voi face unele comentarii, așadar. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru raportul dumneavoastră. Cred că ați menționat foarte multe lucruri foarte importante. Încă suferim din partea multor state membre, inclusiv din partea statului meu membru, de faptul că ei tratează această directivă ca și când ar fi niște sfaturi bune, dar nu niște reguli ce nu trebuie încălcate de fiecare dată când este vorba de o procedură de încălcare a dreptului comunitar, um, acest lucru se întâmplă și în Danemarca. Um, nu putem merge să vedem ce se întâmplă. Nu există o procedură transparentă. Eu pot să urmăresc um, proceduri din uh, Danemarca, uh, dar uh, uneori nu am acces la informații. Aș dori să-l întreb pe domnul Boștinaru dacă n-ar trebui să preluăm recomandările organizației WWF. Ați primit și noastră acest uh, e-mail, cred. Ei fac niște recomandări foarte prudente. Iar apoi, mi s-ar părea foarte bine să avem niște exemple concrete. Puteți să găsiți chiar unul din Danemarca, nu, nu m-ar deranja. Dar ar fi bine dacă am avea exemple uh, cu privire la această abordare foarte relaxată a directivei, care este practic lege. Chiar și atunci când îl ascultăm pe domnul uh, Barroso, cel puțin când era în uh, grupul meu și vorbea despre revizuirea acestor directive, aveam senzația că revizuirea era în direcția unei, um, mai, unei abordări mai laxe, dar direcția asta nu este bună. Ea este uh, prea relaxată chiar acum. Cred că ar trebui să luăm în considerare aceste recomandări. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Maier, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Salut acest uh, raport din partea domnului Boștinaru pentru că este unul care cere foarte mult. Mi se pare un lucru bun. Avem standarde înalte. Când este vorba de protecția biodiversității, este vorba de ceva care nu are granițe. Trebuie să protejăm mama natură. Ea este rănită și asta nu este ceva banal. Avem o responsabilitate foarte mare pentru că viața este în pericol, viața cu vâmare. Supraviețuirea întregii rase umane este pusă în pericol. La Copenhaga s-a spus că ar fi inevitabil uh, inevitabilă o creștere a temperaturii uh, de 2,5 grade Celsius. La 2,5 grade Celsius în plus, viața este în pericol. Statele care emit mai multe gaze cu efect de seră sunt statele industri industrializate, printre care și statele membre ale Uniunii Europene. Cred că trebuie să fim mai stricți și să ne asumăm angajamente mai puternice, mai ridicate. Trebuie să fim mai pretențioși, trebuie să fim un exemplu la nivel internațional în ceea ce privește protecția biodiversității. Dacă toate continentele ar acționa, atunci riscul ca viața să piară ar scădea. Dacă într-adevăr luptăm pentru biodiversitate, atunci am uh, putea împiedica asta. Dacă am avea o procedură transfrontalieră pentru ca Uniunea Europeană să fie un exemplu pentru respectul naturii și pentru protecția uh, durabilității. Domnul Iar, mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și domnului raportor uh, Boștinaru pentru raportul său. Cred că ați numit uh, foarte bine trei probleme care există și va trebui să le aprofundăm prin intermediul amendamentelor. Obiectivele sunt foarte clare, sunt acceptate de către toată lumea. Toată lumea susține, bineînțeles, păstrarea biodiversității, protecția ei, dar asta este vestea bună. Dacă suntem însă sinceri, există o problemă de mentalitate. Multe state membre privesc directivele, regulamentele și legislația care există prive- ca pe un uh, obstacol în calea investițiilor și se simt jignite dacă Uniunea Europeană li se adresează și le spune există probleme aici, puteți cel puțin să ne dați un raport. Asta spune și uh, raportorul că avem nevoie de termene limită uh, pentru discuții, într-un sens bun, pentru că dacă există un dialog în cadrul procedurii, atunci putem să discutăm problemele și să le și eliminăm. Dacă dorim un dialog, avem nevoie și de termene. În plus, avem nevoie de criterii. Și aici îl sprijin pe raportor. Dacă constatăm încălcări foarte grave, trebuie, să avem posibil... trebuie ca Comisia să aibă posibilitate... posibilitatea de a acționa. Nu se poate ca procedura să se încheie printr-o lipsă a dialogului. Și se ajunge la faptul că investiția a avut loc, biodiversitatea a fost afectată, în principiu n-ar fi trebuit niciodată dată aprobarea respectivă, ce facem atunci? Atunci vine soluția rațională, um, găsim noi o soluție, dar cel mai bine ar fi să se poată acționa înainte și când sunt încălcări grave trebuie să se poată acționa uh, în mod strict. Apoi, în ceea ce privește uh, colaborarea transnațională, în primul rând, trebuie să existe o cooperare între Uniunea Europeană și statele din afara Uniunii Europene și apoi ar trebui să fie înlăturate și problemele de comunicare între statele membre. Mi se pare că de multe ori statele membre um, au, fac aceste investiții în regiuni uh, periferice, iar apoi celelalte state membre se plâng că nu au fost uh, implicate. Sunt uh, de acord cu dumneavoastră, domnule Boștinaru, în ceea ce ați spus. Cooperare, termene limită și criterii clare. Dacă am dacă am reușit să facem în așa fel încât uh, protecția biodiversității să fie văzută ca o șansă și nu ca un obstacol în, ca, în calea investițiilor, ar fi, cred, o cale bună pe care am putea să continuăm. Nu ci sunt alte interventi, doar la parola Bosti. Nu mai sunt alte intervenții, atunci aș dori să-i dau cuvântul domnului Boștinaru. First, I would like to remind that a very... Mulțumesc. Aș dori să vă amintesc că un motiv Uh, foarte puternic pentru care am avut acest raport a fost raportul domnului Iturcaes, care a venit cu uh, argumente foarte puternice pentru a ne arăta că dimensiunea ce ține de mediu este cea mai importantă pentru cetățenii europeni. Majoritatea petițiilor noastre țin de aspecte uh, referitoare la încălcarea prevederilor cu privire la protecția mediului. În ceea ce privește remarcele făcute de reprezentantul Comisiei, voi adăuga următoarele. În primul rând, este adevărat că conținutul directivelor este întotdeauna este în regulă și nu vorbesc despre necesitatea de a amenda sau de a modifica acest conținut. Adevărata problemă este punerea în aplicare a acestora. Aceasta este, de fapt, problema și raportul meu susține o punere în aplicare eficientă a directivelor, fie directiva privind Natura 2000, fie directiva privind biodiversitatea, fie orice alte norme europene în materie, precum și pentru punerea lor în practică. În ceea ce privește relațiile, ați vorbit despre relațiile din, dintre membrii Uniunii și statele nemembre, dar să nu uităm că avem deja acorduri juridice, fie acorduri de parteneriate strategice, cum este cel între Uniunea Europeană și Rusia, sau acordul de parteneriat între Uniune și Ucraina, sau între Uniune și Moldovia și alte acorduri similare cu țările balcanice, indiferent de statutul lor, fie că e vorba de țări candidate, fie că e vorba de țări care se vor adăuga pe lista celor care doresc să adere la Uniunea Europeană. Avem norme juridice, avem instrumente bilaterale sau multilaterale, însă trebuie să introducem în acordurile dintre Uniune și celelalte state regulile pentru a ne proteja biodiversitatea. Este ușor să îi blamezi pe uh, nemembri, să spunem că e vina lor, dar vă invit să reflectați la faptul că în cadrul proiectului Nord Stream, Rusia a semnat convenția ESMO dar nu s-a, aceasta nu s-a ratificat niciodată până în ziua de astăzi. Este adevărat că nu se face nicio referire în relațiile noastre instituționale cu Rusia la nevoia ratificării acestei convenții și trei Proiectul Nord Stream este, urmează să se deruleze în 2010, dar unde sunt instrumentele cu care să putem proteja biodiversitatea noastră? dacă ne lipsesc instrumentele juridice cele mai importante. Este sarcina Comisiei mai degrabă decât sarcina uh, statelor membre să facă acest lucru. Apoi, avem și state cum sunt uh, statele Maghreb și acolo e Uniunea Maghreb. Este o cooperare specială între Uniune și aceste state. De ce să nu introducem în mod progresiv aceste instrumente juridice pe care le avem noi în, prin negocieri, prin dialog, prin compromis? pentru a ne îndrepta în această direcție și nu doar pentru a accepta o fatalitate uh, până în momentul în care biodiversitatea să fie deja un lucru care să țină de istorie. Aceasta este temerea. În ceea ce, uh, cu privire la comentariile doamnei Auken, vă mulțumesc pentru susținerea noastră. Sunt complet de acord cu ceea ce ați spus la uh, referitor la contribuția WWF. Uh, și avem foarte multe petiții din partea tuturor statelor membre. Raportul nu poate face referire la fiecare încălcare, pentru că în loc de trei pagini am fi avut o Biblie cu încălcări ale normelor și standardelor europene privind biodiversitatea, dar știm foarte bine că în comisia noastră dimensiunea de mediu este una dintre cele mai importante și cele mai relevante în același timp. Vis-a-vis de domnul, uh, părerea domnului Iare, sunt complet de acord cu el. Mai întâi, este o problemă legată de punerea în aplicare de ambele părți, și la nivelul Comisiei Europene și la nivelul statelor membre. Și ambele au foarte multe de făcut pentru a îmbunătăți această punere în aplicare, apoi este evidentă necesitatea unui dialog consecvent și serios. În sfârșit, vreau să mulțumesc încă o dată colegilor mei pentru contribuția lor și mă uh, bazez foarte mult pe cooperarea cu Comisia Europeană pentru a ajunge la crearea celui mai bun instrument, nu doar pentru siguranța, ci și pentru protecția biodiversității noastre. Vă mulțumesc! Grazie al colega uh, Noi... Eh, mulțumesc, domnule Încă nu avem uh, date cu privire la uh, preluarea acestui raport în plen. Probabil uh, va fi în septembrie. Va trebui să stabilim și un termen limită pentru amendamente, dar vă vom comunica pe e-mail acest termen limită pentru următorul vot. Trecem atunci la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. petiția numărul 21 din 2007. Petenții nu sunt uh, prezenți, așadar dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Această petiție se referă la rafinăria uh, din EPSA din, SEPSA din uh, Gibraltar. Există două petiții aici, una din partea VITO și una din partea AISIA, Asociația pentru Investigația și uh, Cooperare Industrială în Andalusia. În plus, a avut loc un studiu de implementare din partea Comisiei Europene cu uh, consultantul ENTEC. Toate aceste rapoarte ne arată că performanța acestei instalații este foarte apropiată de cele mai bune tehnologii um, existente, uh, conform directivei BAT, conform directivei uh, care se aplică în acest caz. rezultatele studiului au fost uh, introduse în uh, autorizația acordată pentru această uh, instalație. Aș dori să subliniez faptul că aceste măsuri planul de acțiune și celelalte măsuri urmează să fie controlate de către autoritățile competente. Așadar, Comisia nu poate să aibă în vedere alte măsuri la ora actuală. În plus, aș dori să subliniez faptul că a fost uh, inițiată o procedură de încălcare de către Comisie, uh, bazată pe încălcarea legislației pe, cu privire la uh, calitatea aerului, a fost scris, trimisă o scrisoare în, către Spania în uh, ianuarie 2009. Avizul a fost trimis în martie acestui an. Zona cu privire la calitatea aerului din zona Gibraltar nu mai este uh, afectată pentru că s-au respectat prevederile începând cu 2008, în plus datele uh, um, preliminare ne arată că nu au fost încălcate prevederile în anul uh, 2009. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc pentru aceste informații. Uh, îi voi da cuvântul domnului Maier. Mulțumesc, uh, doamnă președinte! Aș dori să mulțumesc petenților care s-au alăturat pentru a depune aceste petiții. Sunt uh, cetățeni spanioli, sunt cetățeni britanici care locuiesc în Gibraltar. Aceștia solicită elaborarea acestui uh, studiu, studiu epidemiologic, Am fost și eu la fața locului, am văzut uh, situația. De exemplu, s-a elaborat chiar un atlas uh, cu privire la acea zonă, cu privire la mortalitatea cauzată de cancer și s-a observat că incidența cancerului este una dintre cea mai, cele mai mari, precum și rata mortalității cauzate de cancer. Aceste date au fost um, confirmate și de la Barcelona, în multe zone din Cadiz. Uh, există multe cazuri de um, cancer la plămâni, leucemie și așa mai departe. Numărul este peste medie, nu există încă studii cuprinzătoare. Dar uh, de aceea ar trebui să transmite mesajul că astfel de studii ar trebui să fie elaborate, astfel încât să există suficientă, suficientă uh, certitudine cu privire la cauza acestor uh, cazuri de cancer. Pentru că nu avem încă o certitudine. Cred că această petiție este una um, foarte bună pentru că solicită elaborarea unor astfel de studii. Una dintre concluzii ar putea fi să recomandăm autoritățile, autorităților ca toate studiile care se efectuează să fie efectuate într-un mod coordonat, astfel încât să se uh, poată ajunge la niște rezultate comune să, fie, să aibă loc un studiu epidemiologic care să ne arate de ce există aceste rate a mortalității atât de ridicate. Poate fi din cauza radiațiilor, din cauza cenușilor, cenușii, din, din cauza unor diferite tipuri de uh, deșeuri industriale, din cauza unor altor uh, factori. Cred că un astfel de studiu epidemiologic ne-ar ajuta pentru a stabili dacă această creștere a uh, mortalității uh, cauzate de cancer se datorează um, activității industriale. Ceea ce ar trebui să facem ar fi să trimitem o scrisoare din partea comisiei noastre uh, spunând că am primit această, această petiție și că facem această recomandare de a se efectua acest studiu epidemiologic. Bineînțeles că acest lucru ar ține de competența statului membru, însă această recomandare ar fi una foarte eficace, cred eu. O recomandare, așadar, către autoritățile uh, britanice în Gibraltar și către autoritățile regionale din Gibraltar pentru a se elabora un studiu cu privire la această temă. Dacă acest studiu epidemiologic ne arată că o activitate industrială sau alta cauzează aceste boli și această rată a mortalității atât de ridicată, atunci se pot face uh, se pot lua măsurile uh, necesare pentru că există o procedură. Dar noi ar trebui să elaborăm această recomandare astfel încât acest studiu să poată fi uh, elaborat. Dacă, nu mai sunt alte intervenții, cred că putem să acceptăm propunerea domnului Maier și să trimitem o scrisoare autorităților implicate. Am putea să luăm în considerare și posibilitatea unui aviz. care uh, un astfel de studiu ar, ar putea fi baza pentru Um, măsuri astfel încât uh, petiția să rămână deschisă. Trecem la următorul punct, uh, punctul 22. De la signora Elsa Imone. Este vorba despre o petiție a doamnei Elsa Aimone și da, o să dau imediat uh, cuvântul reprezentantului Comisiei. Cette pétition Mulțumesc, doamnă președinte. Această uh, petiție se referă la Chistul Tarlov, o afecțiune foarte dureroasă pentru toți pacienții. Chistul Tarlov este una dintre maladiile rare, printre cele șase mii recunoscute în prezent. Comisia Europeană a recunoscut de ani buni prioritatea acestor uh, maladii rare există între 24 până la 30 de mii de europeni uh, afectați de maladii rare, adică 6-8% din populație și, prin urmare, uh, s-a adoptat o comunicare și o recomandare a Consiliului pentru uh, președinția de până iunie 2009 ceea ce Comisia nu are intenția să facă, pentru că nu are mijloacele financiare și politice, este să creeze o politică individualizată pentru fiecare dintre cele șase mii de maladii rare. Comisia va avea o abordare globală și integrată pentru problema maladiilor rare și plecând de la comunicarea Comisiei și la recomandarea Consiliului, se propune întregii comunități uh, de pacienți cu maladii rare o serie de instrumente care trebuie să fie adoptate pentru a face față fiecarei situații, fie prin crearea unor rețele europene de referință, fie prin uh, medicație, fie prin uh, îmbunătățirea medicației, fie prin îmbunătățirea clasificării, fie prin monitorizarea integrată a fiecărei afecțiuni. În cazul particular al chistului Tarlov, uh, o dificultate suplimentară este că anumite țări, precum Franța, nu recunosc această maladie ca maladie rară, pentru că există o simptome asimptomatice și doar atunci când aceste simptome se manifestă, apare un termen de, de prevalență ca, și este considerat ca fiind o maladie rară. Este o maladie care afectează uh, mai puțin de 5 pacienți din 10.000 de locuitori. Uh, Comisia a făcut exact ceea ce s-a angajat să facă în răspunsul la prima petiție, adică a insistat pe lângă orfanet pentru ca uh, această maladie să fie recunoscută ca maladie rară. Lucrul s-a făcut la inițiativa Comisiei din începând cu februarie 2010. Deci mi se pare deja o realizare importantă pentru că astfel uh, Uh, dezbaterile cu privire la faptul dacă este sau nu o maladie rară sunt soluționate. Comisia a participat uh, uh, va participa la o, un congres în iulie la Chambéry, de îndată ce va primi invitația, dacă o va primi, pentru că până astăzi nu am primit-o. În sfârșit, petiționarii solicită și uh, posibilitatea organizării unei inițiative pentru a promova cunoștințele și a aduce la oaltă toate cunoștințele diverselor parteneri în uh, domeniul acestei uh, maladii. Exact aceasta uh, este ceea ce vrea să facă programul comunitar privind sănătatea și munca depusă deja ne permite să facem acest lucru. Din nou, condiția pentru a putea crea o rețea europeană de referință uh, pentru Chistul Tarlov este ca această comisie să, este ca comisia să primească o propunere în cadrul programelor comunitare de sănătate. Perioada de la, din 9 decembrie până în 19 martie 2010 și presupunem că această perioadă va fi prezentată la începutul lucrărilor pentru 2011. Comisia o va saluta uh, și așa cum face cu toate proiectele uh, vis-a-vis de maladii rare pe care ni s-au prezentat. Evident, Comisia este conștientă despre marea dificultate vis-a-vis de această maladie, care, pe lângă caracterul său rar, are și un aspect foarte particular, și anume există o raritate a expertizei, a cunoștințelor, a cercetărilor vis-a-vis de această uh, boală, care face și mai Uh, gravă viața pacienților. Dar acest lucru va rămâne pentru noi o prioritate. Eu la, la ringrazio, e, prendo... Vă mulțumesc și voi lua notă. Este evident că Comisia este sensibilă la acest subiect, dar aș dori să faceți o precizare. Ați spus că s-a lansat o procedură de introducere a acestei maladii printre maladiile rare. Însă s-a făcut acest lucru sau urmează să se facă? Și dacă urmează să se facă, de către cine? Cine va lansa procedura pentru a putea introduce această maladie pe lista maladiilor rare? Procedura este deja închisă. Comisia a fost cea care a uh, solicitat Orfanet, care este baza de date europene pentru maladiile rare, baza de date oficială în care sunt uh, înscrise astăzi peste 5.000 de afecțiuni de acest gen este baza de referință pentru profesioniști uh, pentru a cunoaște toate caracteristicile unei maladii rare. Nu există niciun profesionist care să recunoască din prima toate cele mm, uh, cinci mii de maladii, cu excepția lui Dr. House, desigur. Deci toți au la bază acest instrument pentru a putea repertoria aceste aproape șase mii de maladii rare. Acesta este Orfanet. Orfanet, până la sfârșitul lui 2009, nu a fost de acord să introducă chistul Tarlov ca maladie rară, însă Comisia a insistat într-un dialog foarte complex și foarte științific, dar acum Chistul Tarlov are locul său în această bază de date Orfanet. Deci, din acest punct de vedere, Comisia, de, uh, comisia cred că a făcut tot ce trebuia să facă. Va bene, quindi credo uh, che a questo punto la... la... Bun, cred că putem închide petiția acestea fiind informațiile pe care le-am primit. Pentru că Comisia a făcut ceea ce putea să facă și dacă nu există obiecții, vom comunica acest lucru petiționarei. Urmă, urmează punctul 27, petiția 276 din 2008, adresată de Roberte Giurastante va vorbi domnul de Castillo, numele Comisiei. Mulțumesc, președinte. Este vorba de reabilitarea unei um, grop gropi de gunoi la Trieste. Aceasta a fost închisă în 1993 și, conform petiționare, uh, au loc uh, o serie întreagă de contamin contaminări care trebuie să fie investigate de către comisie. Există șapte aspecte pe care le voi numi. Odată este vorba de dioxine în sol. Au fost elaborate, au fost uh, efectuate investigații de către comisie cu autoritățile competente și am primit uh, informații de la un laborator public conform cărora nu au existat probleme în acest sens. Apoi uh, este vorba de cenușă care să fie um, care este expusă pentru că au avut loc incinerări um, la fața locului. Acest aspect a fost um, remediat, apoi, uh, prezent, uh, apoi la punctul 3 uh, este vorba de prezența asbestului. Nu a fost găsită nicio urmă de asbest, deci această plângere este uh, neîntemeiată. Apoi, uh, sau uh, s-a menționat contaminarea apelor uh, ap, freatice, nu s-a găsit nimic, apoi uh, o, o contaminare a apelor subterane, nici aici nu am găsit date. Apoi s-a, vorbit despre contaminarea sedimentelor marine și despre contaminarea uh, apelor marine. Ni s-a oferit, uh, așadar vedeți că petiția conținut o serie întreagă de plângeri. Am um, la ultimele două puncte am, uh, con, am contactat din nou autoritățile competente și um, ne-au răspuns că se pare că substanța, um, substanța toxică este um, foarte bine um, limitată și că nu, um, nu poate pătrunde în apă. Apoi, în ceea ce privește sedimentul marin, citez rezultatele de la laborator au arătat lipsa Um, contaminării și valorile de dioxine nu au încălcat um, limitele legale, fiind uh, relativ reduse. Având în vedere acest, uh, acest răspuns, Comisia a ajuns la concluzia, în acel moment, că nu există suficiente informații pentru a uh, presupune o încălcare a legislației comunitare cu privire la deșeuri. Aceasta a fost poziția noastră. Săptămâna trecută am primit o scrisoare din partea uh, petiționarului, datată 21 aprilie. Din păcate, în uh, italiană, am trimis-o la serviciul de traduceri, dar uh, conform unui uh, rezumat făcut uh, la noi, cred că um, petiționarul contestă argumentele noastre. Ne-au anexat o serie de informații, dar acestea datează din decembrie 2005, spre surprinderea mea. Bineînțeles, serviciile comisiei uh, uh, vor fi dispuse să analizeze acest caz atâta timp cât petiționarul ne va trimite informații care să fie <coughs> într-adevăr relevante în acest caz. Dacă um, acuzațiile sunt fundamentate, atunci, bineînțeles, vom uh, analiza, dar dacă spun pur și simplu că contestă uh, ceea ce s-a făcut până acum, nu este suficient. Ceea ce am primit de la ei până acum nu uh, ni se pare suficient de relevant. Mulțumesc. Noi te... Colega Uken. Cred că este puțin dificil pentru noi, pentru că uh, în cadrul vizitelor de informare, de exemplu cum e cea de mâine dimineață, după aceste vizite, noi ne putem baza decât pe informațiile din partea autorităților locale, dacă nu mergem acolo. Sigur că aceste acuzații foarte grave uh, trebuie uh, susținute sau nu, dar e dificil pentru noi să vedem dacă lucrurile sunt clare, fiindcă nu avem acces la toate aceste servicii și uh, faptul de a refuza oamenilor acces la uh, aceste informații e, face lucrurile puțin dificile pentru noi. Nu putem spune pur și simplu totul este în regulă. Am înțeles ce spune doamna Augen. Uh, însă este clar că avem nevoie de elemente suplimentare. În mod normal, petiționarii ne oferă ceva mai mult. Noastră vorbeați despre misiunea care începe astăzi și care merge în campania. Acolo am primit documentația cu semnăturile petiționarilor și de aceea am trecut la etapa următoare. În plus, exista și o procedură de încălcare a dreptului comunitar lansată de Comisia Executivă. Deci o serie întreagă de lucruri care ne-au făcut să ne gândim că este bine să trecem la pasul următor. În acest caz însă, petiționarul, pe cum a spus și reprezentantul Comisiei, uh, își repetă doar cererile și continuă să trimită în anexă elemente de dovadă care, uh, dovezi care sunt uh, depășite și uh, vin dinaintea verificărilor făcute de noi. chiar uh, dacă nu a fost vorba decât de un schimb de opinii între Comisie și uh, autoritățile locale, nu cred că avem ce face în acest caz nu, nu putem merge mai departe dacă nu li se oferă alte elemente. Prin urmare, vă propun să clasăm această petiție și să comunicăm semnatarului rezultatul uh, analizei noastre de astăzi. Cu, desigur, ultimele informații furnizate de comisie. Da, sunt de acord cu acest lucru. Dar petiționarul trebuie să audă de ce trebuie să clasăm petiția sa ca atare. Pe, să le spunem că nu avem elemente noi, informații noi și de aceea uh, închidem. Vreți să explicăm mai pe larg în scrisoare? Am înțeles. Eh, la scrisă numărul Următoarea petiție a domnului Vețel, el dorea să fie prezent, dar uh, încă nu a ajuns, așa că haideți să trecem la următoarea. Госпожо председател, този въпрос, но искам едно малко уточнение. Вчера по време на заседанието, разбира се, вие не присъствахте през цялото време, но бяха... Vreau doar să clarific ceva. Ieri, în timpul întâlnirii, noastră n-ați fost acolo tot timpul, însă anumite elemente, 4-5 petiții de pe ordinea de zi de ieri, nu au fost analizate. Ce să le spunem celor care știu că petițiile lor trebuiau să fie audiate în comisia noastră și după aceea Uh, ele, constatăm că ele au fost amânate din nou. Unele dintre ele sunt în așteptare de trei ani chiar. Deci cum o să uh, putem solicita credibilitatea celor care ne votează dacă acționăm ca atare? Eh, accetto il rilievo, è corretto. Noi avremmo dovuto. Eh, Într-adevăr, Uh, am reluat, cum ați văzut, uh, punctul 21, dar uh, am început doar de acolo pentru că am vrut să abordăm și petițiile la care petiționarii sunt prezenți. Dacă nu reușim astăzi să examinăm petițiile pe care le-am amânat, atunci vom spune acest lucru petiționarilor și le vom discuta data viitoare. Aceste petiții sunt automat uh, amânate pe următoarea uh, reuniune a Comisiei, dar vom încerca să le abordăm astăzi și pe ele. Uh, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră, doamnă președinte. Nu chiar așa stau lucrurile, pentru că mulți dintre aceste, acești petiționari cu care am vorbit ieri nu au fost informați de secretariatul nostru că petiția lor va fi pe ordinea de zi de ieri și atunci ei nu au fost invitați să participe. Este o omisiune de neiertat și cineva ar trebui să fie pedepsit pentru ea. Questa è una cosa che mi viene comunicata ora per la, la prima volta, quindi se eh, questi... Mi spune pentru prima dată acest lucru astăzi. Dacă petiționarii nu au fost informați, ceea ce este ceea ce tocmai ne-ați spus, trebuie să nu discutăm petițiile respective. Trebuie să informăm semnatarii și să îi invităm să participe la lucrările comisiei noastre și să amânăm pentru următoarea ședință analiza acelor petiții. Mi se poate spune de ce nu au fost informați petiționarii? secretariatul vom încerca să îi uh, contactăm pe petiționari și ne vom cere scuze pentru că nu i-am uh, invitat la lucrările noastre. Le vom spune că le vom reintroduce pe ordinea de zi petițiile cât de curând posibil. Insist, acest lucru trebuie să aibă loc la următoarea ședință, pentru că uh, E vorba de probleme de importanță foarte mare. Ieri am discutat o zi întreagă despre dizabilități și cred că am face o greșeală inadmisibilă dacă nu am discuta acele petiții care nu au fost discutate ieri la următoarea noastră ședință. E, eh, certo, sarebbe eh, oportun... Doamna președinte, desigur ar fi eh, foarte bine să discutăm toate acele petiții la următoarea ședință, dar nu pot să vă garantez că vom fi capabili să o facem. Nu știm dacă vom avea timp să o facem la următoarea ședință. Am convocat comisia pentru începutul săptămânii viitoare, pentru că erau mai multe uh, comisii care deja uh, se suprapuneau și avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a-i anunța pe toți semnatarii și pentru a le organiza participarea la audiere. Dacă nu aveți obiecții, poate că le putem amâna pentru a doua ședință, dar uh, voi încerca să discut cu coordonatorii pentru a încerca să modificăm ordinea de zi a următoarei ședințe, 31 mai și 1 iunie. Și poate că putem anunța și convoca petiționarii pentru aceste date. Revin la ce vă spuneam uh, înainte. Avem mai multe petiții pe care le-am amânat ieri. E vorba de toate petițiile care au fost amânate ieri și vreau să-mi confirmați dacă la toate vă referiți. Îmi cer scuze, spune doamna președinte. Reluăm discuțiile cu punctul 29. Domnul Viland ne-a rugat să inversăm punctele 28 și 29 de pe ordinea de zi, pentru că vrea să fie prezent la discutarea punctului 28. Trecem așadar direct uh, la petiția 29.1337 pe 2008 adresată de Naiden Ceacarov. Dau cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnul președinte. E vorba de uh, central, o centrală uh, mare de ardere, uh, Marița Istoc, din Stara Zagora, în Bulgaria. S-a făcut o evaluare a condițiilor de funcționare de către comisie și s-a constatat că funcționarea este în conformitate cu directiva IPPC și cu directivele privind uh, centralele mari de ardere. Ele intră în competența statelor membre, aceste centrale, iar aceste autorități sunt cele care trebuie să se uh, asigure că permisul uh, acordat uh, a fost acordat în conformitate cu condițiile reale. Pe baza directivei 9930 se știe că um, valorile limită de dioxid de sulf nu sunt respectate în Bulgaria în două zone. Una dintre aceste zone este Marița Istoc. Deci deja s-au luat măsuri împotriva Bulgariei în legătură cu acest subiect. Vă mulțumesc! Doamna Ocan, aveți cuvântul. Așadar, s-a deschis o procedură. Dacă este cazul, cred că trebuie să amânăm discutarea acestui punct până când avem rezultatul acelei proceduri. Bun, atunci această petiție rămâne deschisă, rămâne în discuție și uh, așteptăm uh, rezultatele procedurii lansate de comisie. Discutăm acum uh, comisia de la 30, 1501 pe 2008, adresată de Dionisia Avgherinopulu. Dau cuvântul domnului Floyd. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Petiționarul este și un reclamant care a avut uh, de mult timp uh, un conflict cu această companie din Milos. S-au făcut mai multe acuzații, nu le-am analizat pe toate, am analizat o pe aceea legată de uh, deșeurile toxice lansate în mediu. Am discutat acest subiect cu um, autoritățile uh, din Grecia, care ne-au răspuns într-un final. Ne-au spus că există anumite substanțe care um, riscă să introducă în mediu nichel și crom, și uh, acestea pot uh, afecta respectarea directivei privind apa de băut. Ne-am exprimat punctul de vedere, i l-am adus la cunoștință reclamantei, ea ne-a spus că ne va răspunde, dar nu a făcut-o. Noi am răspuns că pe baza faptelor constatate trebuie să încheiem uh, plângerea până când obținem uh, probe noi. Uh, reclamanta nu ne-a furnizat probe noi, se mai întâmplă ca reclamanții, petiționarii să uh, renunțe la uh, plângerile lor la un anumit moment și uh, să păstreze tăcerea și se pare că asta s-a întâmplat și în acest caz. În regulă, spune doamna președinte. Uh, Dat fiind că nu avem niciun element uh, anexat la această petiție, nu putem face mare lucru. Am așteptat răspunsul comisiei, l-am și primit și se pare că el uh, arată că lucrurile nu sunt uh, extraordinar de clare. Am înțeles că doamna Paliatelli a solicitat ca această petiție să rămână deschisă. Uh, pentru că avea probabil uh, mai multe elemente pe care dorea să le ia în considerare. Dacă nu aveți obiecții, uh, propun ca această petiție să rămână deschisă pentru că așa a solicitat colega noastră și pentru că răspunsul comisiei nu este complet. Sunt întru totul uh, de acord. Intenționăm să analizăm situația deșeurilor în Grecia și de aceea um, cred că am putea să asociem uh, acea inițiativă de, cu această petiție. Deci e bine să rămână deschisă. Bun, trecem la petiția numărul 31, spune doamna președinte, adresată de Ioana Smolinska. Dau cuvântul imediat reprezentantului uh, comisiei, domnul Crem. Cremăr. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. E vorba de exploatarea unei cariere din Polonia. Numele acesta este puțin complicat și nu îl voi menționa. Am contactat uh, autoritățile poloneze în legătură cu acest subiect și um, ni s-a răspuns că activitățile de exploatare au fost suspendate la această carieră pentru că proiectul și activitățile nu erau uh, în conformitate cu um, amenajarea teritorială. Această petiție are două aspecte. În primul rând, uh, utilizarea exploatațiilor de exploatare care uh, sunt uh, în curs și un proiect de extindere a carierei respective. Activitățile și extinderea sunt, intră sub incidența directivei privind evaluarea de uh, impact și a directivei privind habitatele, pentru că e vorba de un sit Natura 2000. Faptul că activitățile au fost suspendate la cariera respectivă reprezintă un succes. Am insistat pe lângă autoritățile poloneze asupra faptului că trebuie să fie respectate pre vederile celor două directive, atât în ceea ce privește exploatarea, cât și extinderea acelei cariere și uh, le-am adus aminte în mod oficial statelor uh, membre că directivele trebuie să fie respectate. Vom relua verificările odată ce se face reautorizarea și odată ce se vor relua activitățile. Vom vedea uh, atunci dacă s-au uh, respectat condițiile directivelor și dacă constatăm o încălcare, vom deschide o procedură de încălcare. Așadar, această petiție cred că trebuie să rămână deschisă până când avem uh, elemente noi. Mulțumesc. Doamna Ocă are cuvântul. Cred că de această dată trebuie să-i lăudăm pe cei de la comisie. Haideți să profităm de această ocazie și să o facem, pentru că a fost fantastică atitudinea lor. Îi susținem și uh, vă rog foarte mult să ne țineți la curent cu evoluțiile. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă am înțeles bine, doriți ca această petiție să rămână deschisă și uh, vom uh, urmări eforturile și lucrările comisiei cu foarte multă atenție. Bun, trecem la ultima uh, petiție, 32 0884 uh, pe 2009, prezentată de un cetățean britanic. Uh, dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de o plângere adresată de cetățenii din țara Galilor în legătură cu uh, un uh, miros neplăcut uh, de la canalizare și uh, în legătură cu refularea în casele locuitorilor a apelor menajere. Se pare că la doar câteva zile după ce am primit această petiție la comisie, autoritățile locale de la Consiliul Județean au uh, ajuns la concluzia că compania locală uh, a apelor a luat măsurile necesare și uh, și-a adresat și scuze cetățenilor pentru nemulțumirile cauzate pentru o anumită perioadă de timp. Vă amintesc că aceste plângeri datează din 2003 și 2004, deci la ora actuală se pare că au fost luate măsurile necesare și Comisia nu prevede uh, alte acțiuni în legătură cu acest caz. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, spune domnul președinte. Putem încheia atunci și această petiție. Răspunsul Comisiei uh, mi se pare suficient. Vă propun atunci să trecem la ultima petiție de azi, punctul 28. Colegul nostru Viland uh, ne-a rugat să o amânăm uh, puțin pentru că el să poată fi de față când o discutăm, însă iată că nu uh, a venit încă. E vorba de o petiție adresată de Carl Wetzel. Mulțumesc, doamnă președinte. Este o petiție care a fost depusă <coughs> pentru prima oară la uh, Parlamentul landului Baden-Württemberg. Aici era vorba de a se verifica în ce măsură a fost încălcat dreptul comunitar. Despre ce este vorba? Petiționarul reclamă faptul că în vecinătatea sa uh, se construiește o um, uh, centrală de energie electrică pe bază de ulei de palmier. Inițial fusese prevăzut să se um, construiască patru agregate care apoi au fost reduse la un singur agregat, dar apoi s-a mai adăugat încă unul nu s-a, evaluat, nu s-a efectuat o evaluare a impactului asupra mediului și asta pentru că pragul conform legislației naționale care trebuie utilizat aici nu este atins. Cred că această centrală era sub un megawatt de producție de energie. Drept urmare, nu am putut constata o încălcare a dreptului comunitar, pentru că statul membru este cel care, conform articolului 3 al directivei cu privire la protecția mediului, este cel care trebuie să verifice uh, aspectele ce țin de anexa 1, pentru care nu este obligatorie evaluarea unui, efectuarea unei uh, evaluări de impact. încălcările se pot uh, stabili prin uh, verificări aleatorii și conform anexei 1 este necesar ca autoritățile competente să verifice dacă daunele aduse mediului sunt atât de mari încât trebuie să se facă uh, o verificare preliminară. Așadar, ne atingându-se pragul, nu s-au făcut nici aceste evaluări. Petiționarul însă este de părere că este vorba de uh, o fabrică, unde, de o centrală unde de fapt se utilizează două generatoare, deci practic uh, ar avea o capacitate mai mare. Sunt uh, practic uh, două firme care, două firme private care elaborează, care um, operează aceste două generatoare, dar uh, de fapt uh, petiționarul susține că sunt rude și că dacă s-ar lua la un loc aceste două generatoare, ele ar trece de acest prag critic. Dar uh, tot ce se poate face, se poate face la nivelul legislației naționale, conform informațiilor pe care le avem, există autorizație pentru acest uh, centrală și, bineînțeles, conform acesteia, această centrală trebuie să fie conformă cu prevederile naționale. Petiționarul s-a adresat și uh, unei curți administrative, dar aceasta a considerat uh, reclamația ca fiind inadmisibilă. Noi am spus că dacă petiționarul este, poate să ne ofere mai multe informații pentru ca noi să vedem care ar fi posibile încălcări ale legislației europene, atunci, bineînțeles, am mai verifica încă o dată aceste aspecte. Am spus în comunicarea noastră că dacă s-ar putea arăta foarte clar că este vorba de intenția de a, uh, de a nu respecta o serie de legislații europene prin uh, a, împărțirea în mod fals a acestei centrale, practic pe două generatoare, operate de două firme, firme diferite, atunci bineînțeles că am uh, acționat. Dar astfel de situații nu sunt prevăzute de către... Aceste situații sunt prevăzute și de către statul german și ar putea fi urmărite de către autoritățile germane. Așadar, dacă petiționarul ne dă informații noi sau alte detalii care ar putea să uh, se refere la legislația europeană, bineînțeles că am fi dispuși să investigăm în continuare. Însă, nu putem critica uh, dacă statele europene își aplică propria lor legislație. Dacă am avea, în schimb, informații suplimentare care să ne arate că prin operarea a două uh, generatoare diferite uh, se ajunge la un efect de corelare care ar fi încadrat altfel, atunci ar, uh, am investiga în continuare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am înțeles că petiționarul vrea să fie prezent astăzi aici. Ar fi fost ocazia uh, să ne dea mai multe informații. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Iar. Aș dori să completez ceea ce a spus Comisia, nu numai petiționarul ar trebui să găsească noi argumente și noi informații, ci și autoritățile din Germania ar, ar trebui să investigheze mai mult. Um, cred că ar trebui să le scriem o scrisoare, pentru că mie mi se pare ciudat. Am avut o discuție și o dezbatere extraordinară în Germania cu privire la uh, astfel de centrale pe bază de biogaz care uh, Uh, dacă erau mai mici, primeau mai multe fonduri și bineînțeles că au existat o serie întreagă de operatori care și-au deschis mai multe centrale mici pentru a primi mai multe fonduri. Aici trebuie să știm care este distanța între ele, care sunt efectele. Nu putem ajunge la o concluzie pe baza informațiilor pe care le avem. Ar trebui să aflăm cum s-a ajuns la uh, această uh, presupunere că ar fi două uh, centrale diferite care ar fi operate practic de, de către aceiași operatori, ar trebui să ne adresăm și autorităților uh, germane, să vedem dacă nu a existat o soluție la o petiție depusă în Germania. Așa cum avem informațiile aici, mie mi se pare cel puțin ciudat. Da, documentația a fost distribuită, cred că colegii au putut să citească ceea ce am avut. Doamna Augan. Da, și eu aș putea spune că am fost uh, uimită de la bun început uh, când Comisia a spus că ne-ar privi acest lucru numai dacă ar exista intenția de a uh, împărți această centrală în două. Dar oricum ar trebui să ne intereseze, pentru că efectul cumulativ este același. Chiar dacă nu este uh, intenționată această separare pe două generatoare, sunt de acord că ar trebui să obținem mai multe informații. Așadar, lăsăm deschisă această petiție. Și vom reacționa și la faptul că domnul Viland dorea să fie prezent. Cu aceasta ne-am încheiat lucrările, vă mulțumesc, ne vedem la următoarea reuniune, la revedere!